pentru a-l primi pe regele țărilor de jos, maestatea sa. Deci întrerupem câteva momente. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Alteța sa regală, regele țărilor de jos, maestatea sa Wilhelm Alexander. Vă mulțumesc. Bitte nehmen Sie Platz. Vă rog să luați loc. Maestatea voastră pentru Parlamentul European este o mare onoare să vă putem uh, saluta printre noi în Parlamentul European. Este bun, o bună tradiție și cu siguranță și o onoare deosebită pentru noi ca, pe, ca în cursul președinției uh, țărilor de jos și regele țărilor de jos să ni se adreseze. Vă mulțumesc că maestatea voastră, pentru faptul că respectați această tradiție. Nu sunteți primul uh, șef de stat al uh, țărilor de jos care se adresează Parlamentului European, dar sunteți primul rege. Ne amintim de președințiile anterioare și de discursul reginei Beatrice în Parlamentul European a mamei dumneavoastră și ne bucurăm uh, că continuați și dumneavoastră această tradiție. Parlamentul European și președinția țărilor de jos conlucrează strâns în vremuri turbulente pentru Uniunea Europeană. De aceea vă mulțumim, maestatea voastră, pentru faptul că în aceste vremuri turbulente ați venit în rândul nostru și cu acestea fiind spuse, vă dau cuvântul. Vă rog.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 van de Europese Unie. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, e onoare pentru mine să particip la această ședință plenară în timpul președinției olandeze a Consiliului Uniunii Europene. Reprezentați cetățenii Uniunii Europene, dorințele, idealurile, așteptările, dar și temerile lor, idealurile și uh, speranțele lor, însă, de asemenea, deziluziile și uh, nemulțumirea lor. Tot ceea ce îi animă pe alegătorii europeni se găsește în această țară și uh, se po- deci, uh, uh, vocea lor se poate și face și auzită. Misiunea dumneavoastră este foarte importantă astăzi, este foarte dificilă. Uh, un uh, vânt uh, uh sinistru uh, bate în Europa. În urmă cu două luni, uh, acest oraș Uh, acest cartier a făcut obiectul unui atentat în urma căruia 32 de persoane um, de naționalități diferite și-au pierdut viața uh, Astăzi, primele noastre gânduri se adresează familiilor lor, le transmitem condoleanțe și vom încerca să îi ajutăm uh, în acest greu uh, proces de reconstrucție. Bruxelul. Bruxelul, care a fost uh, întotdeauna răscrucea europeană, Bruxelul a fost lovit de acest atentat terorist ca și Parisul anul trecut și alte uh, orașe din alte țări, Ankara, Alepul, Beirutul, Bagdadul, Susul sau Lahore. violentă și uh, oprimarea amenință viața uh, sau uh, reprezintă o condiție pentru viața milioane de persoane în regiunile care uh, se află în apropierea Europei. Uh, societățile din aceste țări au fost uh, pur și simplu zguduite Uh, țări uh, precum uh, Libanul, Iordania, Turcia, țările africane, au primit un număr foarte mare de refugiați, iar statele membre ale Uniunii Europene au fost confruntate și ele în niveluri diferite cu consecințele acestei crize a migranților și a refugiaților. Iar solidaritatea europeană este pusă la grea încercare. Uh, aceste persoane au nevoie de un adăpost, au nevoie de un loc uh, unde să se simtă ca acasă. Așa cum uh, spunea filozoful Rudiger Safranski, putem să comunicăm, putem să călătorim pe glob, dar nu putem locui decât într-un loc. De aceea, cred că este foarte important să nu neglijăm această dorință acestor oameni de a se simți undeva acasă. Pentru foarte mulți uh, europeni, uh, țara lor e un loc foarte important uh, cu tradiția, cu obiceiurile sale. E valabil și pentru cele 17 milioane de locuitori din partea europeană a regatului țărilor de jos olandezii uh, își iubesc patria și sunt mândri, uh, se mândresc cu patrimoniul ei cultural, se mândresc cu Erasmus, cu Hugo de Cron, cu Spinoza, cu Rembrandt, cu Van Gogh, cu Johann Cruyff. Dar uh, dragostea, iubirea de patrie nu trebuie să ne facă să uităm că datorăm foarte multe civilizații europene uh, în sens larg, dar și popoarelor și culturilor care ne înconjoară. Iar aceste valori uh, transmise sunt foarte importante. Grecii au pus bazele sistemului uh, democratic în care trăim astăzi. Italienii ne-au adus uh, renașterea. Au deschis uh, noi zori pentru cultura și pentru științe. Apoi, imigrantul francez Christophe Plantin, la sfârșitul secolului XVI, a publicat primele dicționare în limba olandeză um, gânditori uh, germani și france- francezi, precum Leibniz și Voltaire, Voltaire au pus bazele uh, iluminismului, iar în 1944 și în 1945 aliații noștri englezi și polonezi au uh, plătit uh, un tribut pentru a elibera țările de jos. E foarte rar ca uh, realizările, ca progresele să fie exclusiv naționale. Cu cât uh, analizăm mai mult, cu atât ne dăm seama că culturile noastre și rădăcinile noastre se împletesc. Uh, e foarte ușor să pui granițe sau frontiere, însă cultura nu poate să fie îngrădită. Europa este uh, simbolul unui ideal de civilizație care se bazează pe libertatea individuală și pe demnitatea umană, pe egalitatea de drepturi și pe fraternitate. De două ori mama mea, în 1984 și în 2004, mama, mama mea, deci a luat cuvântul uh, în uh, incinta Parlamentului European. A reamintit care sunt uh, așteptările uh, legate de Europa la începutul anilor 60 Ceea ce a început uh, ca o Europa a cărbunelui și a oțelului a devenit uh, un spațiu care aduce pace, pace și aduce continentului nostru o nouă forță și o energie. Și aici uh, citez unul dintre discursurile mamei mele. Eu am născut în 1967. Pentru generația mea, anul 1989 a fost un moment de răscruce zidurile care împărțeau Europa în est și vest și care păreau de nedărâmat s-au prăbușit. Odată cu sfârșitul războiului rece s-a deschis o nouă perioadă, o nouă eră care a permis să se creeze legături noi și care a arătat și mai clar că țările europene au o răspundere comună. Încetul cu încetul a trebuit să mai recunoaștem un fapt timp de câteva generații, locul Europei în lume s-a schimbat foarte mult. Ah, Europa nu mai dictează modul de a gândi în lume. Nu mai suntem ah, centrul lumii nici ah, din punct de vedere cultural, nici geografic și nici economic. Valorile care pentru noi sunt universale nu sunt considerate peste tot ca venind de la sine și adesea sunt puse sub semnul întrebării. Și tocmai pentru că credem în aceste valori și în tradiția noastră comună, cooperarea noastră, cred, este foarte importantă și nu uh, în virtutea trecutului, ci gândindu-ne la viitor, uh, trebuie să încurajăm această cooperare. În lumea de astăzi trebuie să ne punem întrebarea următoare. Care este Europa pe care ne dorim? Uh, cu ce mai putem să ne mândrim în Europa? Problemele, lipsele și grijile câteodată ne monopolizează atenția, dar aceste preocupări, aceste temeri, oricât de întemeiate, Uh, sunt ele, ar trebui să fie pus în context, mai ales în contextul uh, cooperării europene și a tot ce s-a obținut uh, în urma acestei cooperări te obișnuiești foarte repede cu pacea. De la planul Schuman încoace nu au mai fost conflicte între statele membre. În Uniunea noastră toate tensiunile sunt încadrate pe plan juridic. Eu fac parte din cei care s-au născut imediat după război și care au avut acest mare noroc, un noroc pe care îl doresc și generațiilor viitoare. De keuze voor Europese integratie was een... Alegerea integrării europene a fost alegerea unei baze comune, a unei societăți libere și deschise, cu ordine juridică comună. 500 de milioane de europeni s-au unit într-o uniune a valorilor comune, iar punerea în aplicare și implementarea acestora au stârnit și mai stârnesc încă multe dezbateri și emoții uneori exagerate, inclusiv aici în Parlamentul European. Transpunerea unor valori abstracte în legi, reguli și planuri concrete duce adesea la discuții aprinse. Opiniile sunt uneori foarte divergente, ceea ce poate fi văzut ca o dovadă a slăbiciunii Europei. Eu cred, din potrivă, că aceasta este o dovadă de forță. Reflexia critică, libertatea de exprimare, dezbaterea, controlul democratic complet transparent sunt inerente Europei. Doar dictaturile trec cu vederea dezbaterile publice. De ce este esențial să continuăm să lucrăm împreună? Zi de zi dăm un răspuns la această întrebare. Aproape toate marile sarcini cu care ne confruntăm necesită o mai bună cooperare. Controlul fluxului de refugiați, combaterea traficului de persoane, a terorismului, a criminalității, ameliorarea aprovizionării cu energie, controlul schimbărilor climatice, promovarea creșterii economice, crearea de noi locuri de muncă pentru cei peste 22 de milioane de șomeri europeni, dar și consolidarea poziției noastre de adevărat ghid moral împotriva forțelor care pun în pericol libertatea. Pentru toate aceste misiuni avem nevoie unii de alții și așa cum scria Erasmus cu cinci secole în urmă, nu e nimic mai ușor decât să învingi pe cei care sunt uh, divizați. Europa este unită în diversitate și fiecare are un aport esențial. Buchetul european ar fi incomplet fără garoafa spaniolă, crinul francez, acantusul grecesc, margareta daneză, albăstreaua germană, floarea de colț austriacă, irisul croat, uh, lalelele ungurești și olandeze sau fără trandafirul britanic. Dacă Uniunea Europeană poate să rămână cu capul sus în fața lumii, nu înseamnă că nu trebuie să fim receptivi la critică și nu înseamnă că nu trebuie să ne facem un examen de conștiință. Foarte adesea ne ocupăm de problemele noastre comune doar atunci când devin atât de urgente încât nu mai avem de ales. Asta s-a întâmplat în cazul crizei bancare și mai recent în cazul crizei umanitare, care a urmat fluxului de refugiați din Siria și din alte zone de conflict. Anticiparea nu e unul din punctele forte ale Europei. Aceasta nu poate să acționeze mai repede decât îi permit statele membre. Și de aceea e mai important acum ca niciodată ca Uniunea Europeană și statele membre și Parlamentul European și Parlamentele Naționale să abordeze împreună noile provocări și probleme. Dar acest lucru impune și uh, o bună funcționare a Europei. Același lucru e valabil pentru consolidarea economiei noastre. Tinerii sunt capitalul nostru pentru viitor. Facem oare suficient pentru a le oferi șanse pentru viitor? Potențialul neexploatat al pieței interne este estimat la 1250 de miliarde de euro și la 60 de ani după crearea pieței comune acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Existența unor perspective sociale și economice pentru toți este esențială și uh, să lucrăm în acest sens înseamnă mai mult decât o creștere economică dinamizată de uh, piața internă. Ordinea noastră juridică comună are și un aspect social și trebuie să uh, Uh, impunem egalitatea de șanse. Dreptul de a studia, de a lucra, de a crea o întreprindere într-un alt stat membru și de a beneficia de protecție socială este o mare realizare. Dar nu trebuie să-i uităm nici pe cei care rămân în țările lor de origine. Mai mult decât noi șanse, ei văd uh, concurență sporită. Pentru unii, Europa înseamnă împlinire, pentru alții înseamnă concesii. Preocupările multor cetățeni legate de Europa se confundă foarte ușor cu neplăcerile provocate de uh, administrarea Uniunii. Bruxelles este văzut uh, mai mult ca o sperietoare decât uh, ca un aliat. Foarte mult ne-am străduit să păstrăm o imagine ideală a Europei, imaginea unui edificiu european care se uh, dezvoltă tot mai mult. Dar dacă ne dorim ca un pod să fie solid, trebuie să ținem cont de calitatea materialelor, de elasticitate, dar și de soliditatea bazei, pentru că altfel vom ajunge la punctul de ruptură. Trebuie să uh, consolidăm temelia și asta e valabil și pentru instituțiile europene și pentru Parlamentul European. Răspunsul nu înseamnă o multiplicare a regulilor, ci o eficientizare a acestora. Trebuie să acordăm atenție esențialului, chestiunilor care necesită o abordare cu adevărat comună, iar procesul decizional trebuie apropiat cât mai mult de cetățeni. Astfel s-ar spori eficacitatea Uniunii Europene și s-ar răspunde preocupărilor cetățenilor care se tem că pierd controlul evoluțiilor europene și se tem că își pierd identitatea culturală. Cetățenii nu vor putea fi europeni cu adevărat decât dacă se simt în continuare acasă, în satul lor, în orașul lor, în țara lor. Europa începe acasă. Un european mândru este și trebuie să fie un finlandez, francez, polonez, portughez, britanic, bulgar, grec, german sau olandez mândru. Niciun fel de ordine politică nu poate să se lipsească de o legătură strânsă cu publicul. Uniunea Europeană nu trebuie să fie un proiect elitist. Toți cetățenii din statele membre trebuie să se simtă acasă în Europa, pentru că noi toți suntem implicați, fie că suntem profesori, uh, șoferi de tir, mici întreprinzători, șomeri, uh, pensionari, refugiați cu permis de ședere sau tineri ieșiți de pe băncile școlii. În fiecare an, un european din trei merge într-un alt stat UE. Două treimi rămân acasă. Iar Uniunea Europeană trebuie să se adreseze tuturor acestor cetățeni și trebuie să le transmită un mesaj clar. Fie că ei se deplasează sau uh, rămân acasă. Uniunea uh, Uniunea Europeană are ca instituție direct aleasă Parlamentul European. Acesta are o responsabilitate deosebită față de alegători, față de cetățenii care nu participă decât la voturile naționale. Rezultatele alegerilor și ale referendumurilor, in, inclusiv cele din țara mea, pot să complice evoluțiile europene. Dar nu putem scrie o istorie europeană decât împreună. Nu putem să o ducem mai departe decât dacă alegătorii și aleșii sunt dispuși să se asculte reciproc, la nivel european și național. De 60 de ani construim o punte către viitor prin cooperarea europeană. La început era uh, o, doar o pasarelă foarte îngustă, dar de-a lungul anilor ambițiile s-au extins. La fel și uh, cerințele. Uh, numai de noi depinde ca această construcție să reziste și totul depinde de măsura în care vom reuși să o stabilizăm și să o consolidăm. Rolul dumneavoastră în această privință este esențial pentru că sunteți reprezentanții cetățenilor europei în toată diversitatea lor. Și indiferent de cât de mare este această diversitate și cât de mari sunt diferențele noastre, ceea ce ne unește este mult mai important. Domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari europeni, vă urez din tot sufletul să reușiți.